Dragi prieteni, vă rog să luați loc ca să putem începe sesiunea de astăzi. Um, Încă o dată, dragi prieteni, am dorit să începem reuniunea. And it is my great și am marea plăcere, dacă mi îngăduiți, am marea plăcere să vă urez bun venit tuturor aici, la Parlamentul European. A devenit deja o tradiție ca Parlamentul să găzduiască aceste reuniuni, zilele deschise și cred că dezbaterea din hemiciclu de aici, de la Parlament, ne va ajuta pe toți, politicieni, factori de decizie la toate nivelurile de guvernare, experți, uh, membri ai instituțiilor europene, să putem face progrese în această reflexie privind provocările și ocaziile care ne așteaptă. Și aceste provocări, după cum știm cu toții, sunt foarte multe. Astăzi pare clar că e nevoie nu doar de o reflexie amănunțită, ci și de acțiune ambițioasă. Vom vedea ce reacții putem găsi cu ajutorul acestor zile eh, de discuții. Din criză a rezultat că ideile preconcepute sunt puse sub semnul întrebării și iată că nu suntem doar forțați să ne punem întrebări fundamentale, ci și să recunoaștem că răspunsul și reacția potrivită se află din ce în ce mai mult la nivel, se poate, se poate găsi din ce în ce mai mult la nivel loga, local și regional. Uh, deși situația este mult mai complicată decât acum 20 sau 30 de ani. Însă, după cum spuneam, uh, la toate nivelurile de guvernare locală, regională, uh, sigur, sunt uh, și slăbiciuni, dar și puncte forte, de aceea toți trebuie să conlucreze și avem nevoie de dumneavoastră ca să ne înțelegem mai bine și ca împreună să putem găsi soluții. Aș vrea să urez bun venit lui Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene și viceprim-ministru și viceprim-ministrului a Ministerului Suedez pentru uh, Întreprinderi și Energie, Maud, doamna Maud Olofsson. De asemenea, să urez bun venit uh, Uh, vechiului meu, deși nu e așa vechi, președintelui Comitetului uh, Comisiei Regiunilor, Luc van de Brande și domnului comisar pentru politici regionale, dr. Pavel Samețchi. Și aș dori să le dau cuvântul pentru niște remarci introductive. Luc, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, draga mea Danuta, doamne președinte, domnule comisar, dragi colegi, domnule vice, prim vicepreședinte al Comitetului Regiunilor, dragi colegi, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine astăzi să vă reîntâlnesc în această săptămână europeană pentru regiuni și cetățeni, eveniment anual care demonstrează rolul cheie jucat de coeziune și coordonare între actori regionali și, regional și locali și o colaborare interinstituțională pentru a construi Europa în parteneriat și a folosi cât mai bine toate nivelurile de guvernare implicate în politici regionale și guvernare locală. Voi continua în neerlandeză, dacă îmi permiteți. Da, fără, uh, bine, bineînțeles că angajamentul dumneavoastră conferă acestui eveniment o, dimensi- o puternică dimensiune politică Astfel, Consiliul va trebui să ia decizii importante, după câte știm, în privința viitorului politicii regionale. Și am dorit ca și Comisia să facă o evaluare asupra impactului teritorial al deciziilor uh, sale. Uh, profit de ocazie pentru a saluta și pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, care știm cu toții a fost reales și în, înainte de uh, numirea noului colegiu, a, participat să, a acceptat să participe la această discuție. Parteneriatul pentru viitor, și acum în engleză, uh, deci mulțumim și felicităm pe domnul Barroso, îl felicităm că își poate continua activitatea și sper că uh, prioritățile regionale și locale vor putea fi răspunzătoare pentru implementarea programului uh, pe uh, ale cărei linii directoare le-ați expus. Trebuie o acțiune eficientă pentru a scoate Europa din criză, trebuie să combatem schimbările climatice, să dezvoltăm noi surse de creștere dezvoltabilă și coeziune socială și să promovăm o Europa a cetățenilor. Sigur că aceste zile deschise, dragi colegi, sunt și o platformă pentru comunicare deschisă și vreau să contribui la uh, activitate, să mulțumesc comisarului Sameșchi pentru cooperarea din trecut și uh, la fel uh, cum am cooperat uh, foarte bine, doamnă președinte, cu DG Regi. Din partea Comitetului Regiunilor vreau să spun că este, ne încântă, ne bucură rezultatul pozitiv al referendumului din Irlanda și repet ceea ce a spus uh, deja domnul Barroso, uh, Mulțumim, Irlanda! Este o... Acestea sunt știri bune pentru Europa și pentru coeziunea teritorială. Noul tratat va pune baza unei Europe mai democratică, mai dinamică, mai bine echipată pentru a reacționa la provocările pe care ne așteaptă atât la nivel continental cât și la nivel mondial. În ce privește zilele acestea deschise, aș vrea să menționez câteva din punctele principale Uh, cu care ne vom ocupa în următoarele zile. Statele membre și Europa pot conta pe activitate la nivel uh, regional și local ca reacție la criza economică, uh, la combaterea schimbărilor climatice, cooperarea teritorială pentru consolidarea integrării, o dezvoltare durabilă și o mai bună calitate a vieții. În primul rând, în ce privește reacțiile regionale la criză, mesajul nostru este clar criza a avut impact diferit de la o regiune la alta, dar soluțiile vor depinde de acțiunile la nivel regional. Este bine de subliniat acest lucru. Uh, multe din uh, provocările la nivel uh, local și regional au o dimensiune teritorială pentru majoritatea cetățenilor. Criza Uh, a dus la falimente, la pierdere de locuri de muncă, presiune asupra bugetelor locale și se uh, evidențiază nevoia de a fi mai inovator. Și mâine Comitetul Regiunilor își va prezenta uh, rezultatul consultărilor în lumina strategiei de la Lisabona Last but not least, I... cu reacții din partea de... mai, a mai mult de 80 de actori la nivel uh, local și regional. Uh, vom încerca să consolidăm și să dăm un nou, un nou impuls uh, antreprenoriatului la nivel local și solicităm mai ales Consiliului să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește cofinanțarea în condiții extraordinare cum sunt cele prin care trecem astăzi. În al doilea rând, aceste zile vor da dovada faptului că uh, europenii sunt activi în lupta împotriva schimbărilor climatice și asta mai ales la nivel regi- regional. Autoritățile locale și regionale din Europa cooperează și fac schimb de cele mai bune practici uh, în ce privește prevenirea, ajustarea, eficiența energetică, energii regenerabile și transport durabil. De aceea, regiunile europene vor fi uh, prezente la summitul de la Copenhaga și noi vom continua să avem ca prioritate absolută combaterea uh, schimbărilor climatice, chiar și după Copenhaga. Și în acest spirit am invitat viitorul președinte al uh, conferinței primarilor din Statele Unite uh, la um, consfăturile noastre pentru o cooperare consolidată între Europa și Statele Unite ale Americii. În al treilea rând, cooperarea teritorială este cel mai bun exemplu care ne demonstrează că Uniunea uh, face disponibilă, o valoare adăugată pentru îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor, uh, programe transfrontaliere, uh, strategia de la Marea Baltică, uh, inițiative microregionale, cum ar fi în zona Dunării și în zona Mării Nordului și dezbateri privind coeziunea teritorială vor face tema multor dezbateri în zilele ce urmează care vor demonstra interesul Uh, autorităților regionale pentru aceste subiecte. Uh, și, în final, dar nu în cele din urmă, uh, dezbaterea privind prioritatea, prioritățile viitoare ale Uniunii Europene și asupra bugetului ne fac să spunem că politicile europene trebuie să fie la dispoziția tuturor regiunilor. Pentru că Există uh, regiuni uh, foarte puternice și regiuni uh, mai vulnerabile, dar aceste, uh, harta acestor regiuni se schimbă din cauza crizei și a noi situații uh, cu care trebuie să-i facem față. Toate regiunile trebuie să pună accent pe antreprenoriat, inovare, sustenibilitate, locuri, crearea de locuri de muncă în plus, coeziunea teritorială trebuie să fie percepută ca o nouă libertate pentru cetățenii noștri. Libertatea de a alege unde să-și trăiască viețile și unde să muncească în ciuda unor potențiale handicapuri uh, geografice. Diversitatea teritorială trebuie transformată într-o forță regională. Europa nu poate funcționa fără regiunile și orașele sale. În orice, pe orice subiect, niciodată nu se construiește o casă începând cu acoperișul, ci pe fundația. Și regiunile și orașele europene trebuie văzute ca o fundație pe care poate fi construită Europa în parteneriat. Mulțumim pentru atenție. Doamna uh, președinte, mulțumim. Și aș dori să dau cuvântul domnului dr. Pavel Sameschi, comisar pentru politici regionale. Vă rog. Domnule președinte, președinte al um, Comitetului Regiunilor, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă salut la aceea de-a șaptea ediție a uh, Uh, zilelor deschise năzduită de Bruxelles. Uh, cei șapte mii de uh, invitați din toate domeniile vieții, inclusiv reprezentanți din Statele Unite, Rusia, China, Brazilia și Ucraina, fac acest eveniment pentru toți cei care sunt implicați în politica de coeziune socială, un lucru important. Noi dăm mai mult decât uh, investiții și uh, finanțare, ci permitem uh, tuturor celor din Europa să facă un schimb de experiență și să găsească cele mai bune căi de, căi de a-și dezvolta regiunile. Începând de la ediția de anul trecut, multe s-au întâmplat. Am asistat cu toții la o criză globală financiară și economică la care am răspuns cu un plan de redresare economică și cu alte măsuri care au fost întreprinse la nivel național și regional. Uh, axând aceste uh, zile deschise pe uh, provocările globale și răspunsurile europene, vrem să dăm un răspuns și să învățăm mai mult în legătură cu modul în care putem să trecem peste astfel de dificultăți, cum putem să le transformăm în oportunități. Acest eveniment se va axa pe inovare, schimbări climatice, cooperarea teritorială și viitorul coeziunii sociale. În primul rând, inovarea. Uniunea Europeană este mândră să numere printre rândurile sale doi din cei trei dintre cele mai inovatoare țări din lume, dar în același timp 17 state membre uh, sunt sub uh, media europeană. Astfel de disparități pot să fie observate și între regiunile europene. Jumătate dintre acestea arată un decalaj mare în ceea ce privește performanța inovării. Reducerea acestui deficit, deficit este un, uh, o prioritate a politicilor de uh, uh, coeziune uh, socială. Până în 2013 vom uh, investi 90 de miliarde de euro în inovare. Vrem să discutăm în acest uh, uh, eveniment cum să finanțăm evenimentele și cum să readucem dezvoltarea pe termen lung. Acum, schimbările climatice. E nevoie de reformarea economiilor, mai ales uh, în statele membre mai puțin dezvoltate. Zilele deschise vor uh, uh, prezenta cele mai bune practici din regiuni și vor permite discutarea modului în care politica de coeziune socială poate să contribuie la dezvoltarea economică și durabilă. O altă temă importantă este cooperarea teritorială. Anul acesta, Comisia adoptat strategia Uniunii uh, Europene privind uh, regiunea Mării Baltice. Uh, avem aici o modalitate nouă de a lucra împreună și o abordare macroregională. Multe dintre, mulți dintre partenerii noștri baltici vor fi aici pentru a discuta cum putem să facem lucrurile să funcționeze în mod eficient și poate să găsim un model pentru cooperare în alte regiuni, cum ar fi bazinul Dunării. Altă temă este viitorul uh, politicii de coeziune. Am uh, făcut, uh, am finalizat niște evaluări ale programelor din 2000-2006. Aceste evaluări au evidențiat valoarea adăugată de netăgăduit a acestei politici, dar și nevoia de reformă. Pe scurt, Uh, să fie mai orientată către uh, rezultate. Predecesorul meu, uh, doamna Danita Hübner, a lansat dezbateri importante în ceea ce privește viitorul acestei politici, dar subiectul este important pentru mine personal. Pe baza acestor dezbateri vreau să fac o, un document de orientare privind viitorul politicii europene de coeziune. Sunt convins că discuțiile din diferitele seminarii vor fi o sursă de îmbogățire a ideilor. Vrem ca zilele deschise să fie mai mult ca oricând un exercițiu de învățare. Au venit aici mai bine de 60 de reprezentanți ai mediilor academice uh, din uh, toată lumea. Aș dori de asemenea să vă invit să vizitați uh, cortul Open Days uh, lângă uh, clădirea Berlaymont pe strada Archimed. Sper că o să vă bucurați să vedeți și să participați acolo la evenimentele organizate sub egida acestui Uh, eveniment uh, Zilele Deschise. Vă mulțumesc pentru că ați participat la pregătirea acestui eveniment, Zilele Deschise 2009. Acest eveniment a fost posibil grație cooperării între toți partenerii implicați, în uh, special între Comisie, Direcția Generală Regională, Dezvoltare Regională, Uh, Comitetul Regiunilor, uh, reprezentanțele de la Bruxelles și orașele din Europa. În zilele următoare doresc toate cele bune celor care participă la aceste evenimente și sper că uh, veți profita de ideile și de cunoștințele care sunt împărtășite celorlalți în următoarele zile. Duceți-le cu voi acasă și transmiteți-le mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Am uh, încheiat uh, declarațiile de bun venit și acum uh, a venit vremea spiciurilor. O să-l invit pe domnul José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, să ne prezinte spiciul său. Monsieur le Président du Comité des Régions. Domnule președinte al Comitetului Regiunilor, doamnă președinte a Comisiei Parlamentului European pentru Dezvoltarea Regională, doamna viceprim ministră prim-ministru al Suediei, ca reprezentantă a Consiliului, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, stimați prieteni. Întotdeauna mă bucur foarte mult să particip la deschiderea acestor zile regionale. Mi se pare un forum extrem de important, important pentru regiuni și pentru toți responsabilii politici europeni. Și doresc să mulțumesc Comitetului Regiunilor și de asemenea domnului comisar pentru dezvoltare regională, Direcției Generale Dezvoltare Regională pentru această inițiativă. Tocmai m-am întors de la summitul G20 de la Pittsburgh și de la summitul uh, ONU uh, de la New York în legătură cu schimbarea climatică. Două reuniuni mondiale care la unde să vorbim despre uh, criza economică și financiară și lupta împotriva schimbărilor climatice. În fața acestor provocări, rețetele politice ale trecutului nu mai sunt suficiente. Aceasta este tema pe care ați ales-o și dumneavoastră pentru aceste zile deschise. Pro, pro, provocări mondiale, răspunsuri europene. Trebuie să găsim răspunsuri la noi întrebări. Lumea care va ieși din criza economică nu va mai fi aceeași ca și înainte și vom avea nevoie de reguli valabile Prioritatea noastră imediat este să ieșim din criză, bineînțeles. Planul de redresare coordonat la nivel european reprezintă un efort bugetar imens uh, care este fără precedent. Mai mult de 7% din PIB-ul european va fi utilizat și acest program uh, va acționa pe mai multe planuri pentru a susține ocuparea forței de muncă, investiția în inovare, competențe și infrastructuri și uh, amorsarea crizei. Se propune o dinamică mondială și procesul G20 este menit să articuleze măsurile anticriză ale economiilor principale mondiale. Și la Pittsburgh am decis cu partenerii noștri să prelungim această dinamică de concertare și cooperare. Am făcut un fel de trecere în vedere a economiei mondiale și contribuția Europei este foarte importantă pentru că noi suntem, din punct de vedere natural și instinctiv, pentru principiul guvernanței globale. Pe plan financiar, după ieșirea din criză, Trebuie să discutăm despre reforma pe termen lung. Europa vrea să convingă G20 să facă o reformă a sistemului financiar care să facă acest sistem financiar mai etic și mai fiabil, pentru că avem nevoie de acest lucru. Europa era pe punctul de a propune soluții la Pittsburgh. Comisia Europeană a propus un sistem european de supraveghere financiară Propunerile legislative sunt uh, în fața Consiliului și suntem primii din lume care să prezentăm propuneri legislative atât de ambițioase, concrete. Însă nu ne aflăm la ieșirea din tunel. Situația economică și financiară rămâne fragilă, nu suntem la adăpost de tensiunile sociale. Însă există și semne de încurajare. Căderea liberă a economiei mondiale a fost topată, Comisia și-a revizuit în mod pozitiv pre- prevederile în legătură cu creșterea europeană din al doilea semestru din 2009. Însă nu va exista o relansare durabilă atâta timp cât șomajul va continua să crească. Pentru noi, nu este suficient. Nu putem vorbi despre o relansare atunci când șomajul crește. Șomajul rămâne preocuparea mea principală. Lovește pe cei mai vulnerabili, persoanele necalificate, pe tineri, pe categoriile cele mai expuse. Se creează exclu- excludere socială, precaritate și chiar sărăcie. Șomajul fragilizează și consumul. Cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea la toate nivelurile de decizie pentru a ne mobiliza împotriva șomajului în Europa. Europa a, își face, își îndeplinește atribuțiile. Resursele noastre au fost mobilizate pentru a acționa împotriva acestei probleme. Aici trebuie să avem un parteneriat strâns între toți actorii din Uniunea, Euro- Uniunea Europeană, statele membre, regiunile, partenerii sociali, pentru a avea investiții inovatoare în educație și inovare. Economia cunoașterii trebuie să fie o prioritate mult mai clară. La nivel european am simplificat procedurile pentru fondurile structurale și pentru fondul de ajustare la globalizare, pentru a-i susține pe, care, pe cei care vor să își dezvolte competențele și pentru pe, pe cei care și-au pierdut locul de muncă să se reintegreze pe piața de muncă. Am prezentat de asemenea o propunere în ceea ce privește, privesc condițiile de finanțare ale Fondului Social European pentru a răspunde la urgențele crizei și atrag din nou atenția Consiliului asupra necesității de a aproba aceste propuneri. Este clar că într-o situație economică și socială cum este cea de acum, ne trebuie mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor structurale. Regiunile știu foarte bine acest lucru. Un alt exemplu al inițiativelor europene este că am decis un nou mecanism de microcredite de 500 de milioane de euro care va da o șansă șomerilor care vor să își Uh, creeze mici întreprinderi. Pentru că solidaritatea trebuie să rămână principiul director al acțiunii europene. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comitetului Regiunilor ai Parlamentului European, stimați prieteni, atunci când vorbesc despre solidaritate ca și ceva concret, uh, acest lucru este concret și uh, la sfârșitul săptămânii trecute am primit vești bune din Irlanda. Irlanda a spus da Europei și cred că Europa, că decizia irlandezilor de acum a fost și o recunoaștere a faptului că Irlanda a beneficiat în urma solidarității europene. Poporul irlandez a recunoscut că Uniunea Europeană este într-adevăr un factor important în fața, în fața crizei economice și, să, și financiare. Regretăm că trebuie să vorbim despre criza acum, însă va veni momentul când această criză va fi doar o amintire și trebuie să fim pregătiți pentru redresare. De aceea este esențial să ne continuăm pregătirile pentru viitor. Liniile directoare politice pe care le-am prezentat câteva săptămâni în urmă eh, comisiei, eh, următorului colegiu al comisiei, și după realegerea mea, aceste linii directoare au fost susținute de către Parlamentul European, acestea prezintă o viziune a Europei până în 2020. Transformarea Europei într-o economie verde, ecologică și o economie durabilă care să pună accentul pe inovare. Punerea în fapte a acestei uh, viziuni economice ține de strategia de la Lisabona după 2010 Tocmai uh, a fost elaborat un raport foarte interesant în legătură cu viitorul acestei strategii. Pentru noi, dumneavoastră, sunteți mai mult decât gestionari ai fondurilor structurale. Aveți o responsabilitate comună pentru politicile acoperite de aceste stat- strategii politice. Mediu, educație, formare pe termen lung, transport, eficiență energetică, avem nevoie de angajamentul regiunilor și al autorităților locale. Vrem să cunoaștem opiniile dumneavoastră pentru a putea învăța din experiențele pozitive. Suntem conștienți că succesul strategiei Lisabona post-2010 depinde de dumneavoastră. Această strategie ne va permite să ieșim din criză și să stabilim rolul fiecărui actor în această nouă realitate. Viziunea noastră a unei economii de piață sociale și inclusive, în care să existe calificări înalte și unde să se stimuleze principiul antreprenorial. O economie competitivă, o societate care promovează inova, inovarea și care uh, este în avangarda tehnologiei. Uh, trebuie să acordăm învățare pe termen lung reală și să creăm uh, locuri de muncă ecologice în toate sectoarele economiei. Aceste schimbări pot să apară doar dacă se îndeplinesc două condiții. Prima este că trebuie să colucrăm cu adevărat. Am scris în liniile directoare că trebuie să construim un parteneriat pentru progres, să facem față acestor provocări împreună. Uh, instituțiile europene, autoritățile locale, regionale și naționale. Trebuie să acționăm împreună pentru a înainta în aceeași direcție. După cum știe și domnul președinte Van de Brande, nu spun acest lucru pentru că mă adresez dumneavoastră aici. Am credința că doar în parteneriat cu toate nivelurile decizionale putem să transformăm Europa în proiectul la care visăm. Și am spus acest lucru atunci când mi-am prezentat programul pentru următorii 5 ani în fața Parlamentului European. Fără acest parteneriat, nu am, putut, nu am fi putut înregistra un succes ca în Irlanda. Am vizitat Irlanda, am fost în Limerick și nu era vorba doar de stat sau de către partide uh, implicarea a fost la toate nivelurile societății politice pentru a, a se ajunge la un da clar pentru Europa. Însă mai există și o altă modalitate, să investim în resurse noi pentru dezvoltare durabilă. Nu putem să concurăm cu economiile emergente, cum ar fi China sau India, folosind uh, instrumentele tradiționale. Trebuie să găsim noi surse de dezvoltare, de exemplu în dezvol- economia ecologică, în noi modele energetice, în rețelele viitorului, infrastructurile și tehnologiile viitorului. Și aici este provocarea majoră pe care o menționam, lupta împotriva schimbării climatice. Aici, Europa trebuie să arate că este hotărâtă să înainteze. Am adoptat un plan de acțiune european ambițios care reprezintă un exemplu pentru restul lumii. Vom continua să îl susținem în negocierile un, globale și este esențial ca partenerii noștri, Statele Unite și Japonia, să își accelereze și ei uh, drumul către o economie ecologică și cu emisii, emisii scăzute de dioxid de carbon. Însă noi trebuie să menținem ritmul acestor negocieri, doamnelor și domnilor, Europa, statele membre și regiunile trebuie să investească în schimbări inovatoare pentru a prezenta un nou model de societate și pentru a rămâne competitiv pe scena mondială. Globalizarea nu este dușmanul subsidiarității. De fapt, este adevărat exact contrariul. Regiunile sunt re- zonele cele mai propice pentru dobândirea uh, cunoștințelor și pentru a avea tehnologii inovatoare. Noi trebuie să susținem solidaritatea europeană pentru a da mai multe puteri regiunilor. Și de aici, de aceea am venit să vă spun că ne aflăm la începutul unui nou ciclu al Uniunii Europene, că după 5 ani vom avea o nouă politică regională și de coeziune. Aceste elemente sunt esențiale pentru o definiție a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc președintelui Barroso nu doar pentru că s-a aflat astăzi alături de noi, ci și pentru faptul că în ultimii cinci ani ați colaborat cu noi de, întotdeauna la zilele deschise. Mulțumesc încă o dată și acum aș dori să invit pe doamna Maud Olopson, vicepreședinte, eh, vice viceprim-ministru al Suediei să ia cuvântul. Mr. President, distinguished colleagues. Uh, domnule președinte, distinși colegi și membri ai Comitetului Regiunilor, doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine, ca reprezentant al președinției suedeze, să mă aflu astăzi aici, la sesiunea inaugurală a zilelor deschise de anul acesta. Uh, avem aici una din piesele de bază ale Uniunii Europene. Din nefericire, nu voi putea să particip uh, pe toată perioada zilelor deschise pentru că trebuie să mă duc în Suedia pentru a prezenta un program european pentru More than 100 European women. Femeile ambasadoare ale IMM-urilor Uh, care uh, promovează femeile în mediul de afaceri, care sper eu că uh, vor reprezenta o nouă resursă pentru dezvoltare regională pe viitor. Când oamenii din diverse regiuni din statele membre se reunesc pentru a pune în comun idei și experiențe, rezultatele sunt notabile. Și cred că noi, noile idei și soluțiile inovatoare trebuie să contribuie la reacția europeană și regională la problemele globale și uh, prezența dumneavoastră este importantă pentru a putea avea o reacție europeană la aceste provocări. Și sigur că ne confruntăm cu provocări globale. Ca restul lumii, Europa suferă consecințele crizei financiare. În același timp, noi trebuie să avem o reacție globală la uh, schimbările climatice. Uh, aceasta este una din cele mai importante confruntări cu care, uh, amenințări cu care s-a confruntat omenirea de la origini și până în prezent. Uh, aceste provocări mm, trebuie combătute rapid și cu succes. Trebuie să găsim soluții la diverse niveluri, la nivel european, dar și la nivel global, precum și la nivel regional. Și uh, am încredere că putem să uh, trecem și peste instabilitatea economică și să combatem și problemele uh, climatice simultan. Acum, iată că avem ocazia să creăm o economie care poate să uh, profite uh, de uh, ocaziile de creștere economică și creare de locuri de muncă pe care vor aduce uh, schimbările de mediu. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să joace un rol de lider în transformarea economiei noastre într-o economie uh, eficientă din punct de vedere ecologic. Dar pentru aceasta va trebui să adoptăm politici foarte clare și precise, uh, scopuri ambițioase uh, și o tehnologie inovatoare care pot uh, să aducă la îndeplinire întregul potențial al economiilor noastre printr-o mai bună utilizare a resurselor. În acest mod putem uh, să ajungem la o mai mare prosperitate și competitivitate și în același timp să uh, scădem impactul nostru asupra uh, mediului. Pachetul uh, de energie ne oferă o oportunitate de a juca un rol de lider în găsirea de noi soluții. Uh, și trebuie să ne reamintim că locul 2 nu este îndeajuns. Uh, mă bucur să știu că deja astăzi putem să spunem că numai puțin de 30% din bugetul european pentru coeziune uh, probabil că va fi investit în economia ecologică. Eu cred că este neîndoielnic că această acțiune trebuie să continue să fie consolidată după 2013. De asemenea, avem nevoie de reacții naționale și regionale pentru aceste provocări globale, pentru că cetățenii europeni au uh, nevoie de uh, locuri de muncă mai multe și mai bune, uh, la orașe cât și la țară. De aceea, țările și regiunile trebuie să joace un rol important în Uniunea Europeană, alături de instituțiile europene, mai ales în politicile de coeziune nivelurile locale și regionale trebuie să fie mai responsabilizate în ce privește creșterea economică și resursele. O mai bună utilizare a resurselor, de asemenea, presupune o coordonare și o interacțiune între actorii locali, regional, național și europeni. Un mod de a ajunge la acest rezultat este simplificarea, punerea în aplicare a, a, a finanțării europene. De aceea Comisia a propus schimbări uh, pentru uh, modul în care sunt guvernate fondurile structurale. Din proprie experiență, la nivel regional și local, ca politician, precum și ca uh, manager de proiecte în care au fost implicate fonduri structurale, sunt convinsă că trebuie să simplificăm punerea în aplicare cât mai mult posibil. Sunt convinsă că multe, mulți dintre noastre aici uh, îmi împărtășesc uh, punctul de vedere și experiența, dar sunt de asemenea sigură că putem să cădem de acord că în același timp Eh, trebuie să salvgardăm principiile fundamentale ale fondurilor structurale cu o utilizare rațională și responsabilă a resurselor europene. De asemenea, politicile uh, viitoare de coeziune trebuie să fie parte a reacțiilor, a reacțiilor la provocările globale. E important să menținem legătura între politicile de coeziune și obiectivele de la Lisabona. Uh, această abordare strategică uh, a politicilor de coeziune a contribuit cu succes la îmbunătățirea eforturilor uh, și implementarea programelor și în același timp a permis utilizarea resurselor într-un mod mai eficient, mai bun. De asemenea, doresc să spun că e din ce în ce mai clar că prosperitatea și competitivitatea Uniunii Europene depind uh, de realizarea pe deplina potențialului tuturor cetățenilor săi și în asigurarea de șanse egale pentru toți. Uh, creșterea economică, uh, dezvoltarea IMM-urilor inovatoare constituie parte a răspunsului. Scopul nostru de, din agenda de la Lisabona, adică 16% rată de uh, ocupare pentru femei, este aproape îndeplinit. E aproape îndeplinit. Uh, Totuși, activitatea femeilor cu activități liberale și cifrele acestora sunt mai puțin încurajatoare pentru că cunoștințele, nu, cunoștințele de care dispunem nu sunt utilizate la adevăratul potențial. Trebuie să ne gândim că trebuie implicați toți cetățenii în viitoarele politici, nu doar, pentru, cele, nu doar pentru cele privind IMM-urile și creșterea regională. O abordare strategică trebuie de asemenea să pună accentul pe potențialul unic de dezvoltare al fiecarei regiuni. Sunt convinsă că zilele deschise uh, vă vor oferi multe idei pe care le puteți aplica acasă. Dar aceste idei trebuie întotdeauna adaptate pentru la contextul fiecarei regiuni în parte trebuie să utilizați metodele potrivite uh, regiunilor uh, dumneavoastră, uh, punctelor forte și punctelor slabe ale lor. Cred că politica de coeziune ar trebui să Uh, aibă o abordare uh, bazată pe teritoriu. Um, deci, trebuie să ne concentrăm asupra condițiilor specifice la nivel regional și local. Iată un motiv pentru care președinția suedeză a fixat ca o prioritate principală stabilirea unor strategii macro-regionale pe agenda Uniunii, pe ordinea de zi a Uniunii Europene. O primă încercare va fi strategia UE pentru Marea Baltică. Sperăm noi că va fi sprijinită de Consiliul European și ratificată de Consiliul European până la sfârșitul acestei luni. Cred că o reacție la uh, uh, provocările globale poate fi găsită într-o anumită măsură și la nivel macroregional. Această abordare ar trebui să uh, aparțină instrumentelor prin care Europa încearcă să găsească soluții la criză. Activitatea Consiliului European pentru dezvoltarea cooperării cu uh, regiunea uh, Dunării este una binevenită. Strategia pentru Marea Baltică nu trebuie să folosească ca plan pentru alte microregiuni, însă. Însă uh, există și speranța că poate folosi ca o inspirație pentru alții în beneficiu întregii Uniunii Europene. Știu că vor, se vor desfășura multe seminarii pe aceste teme în zilele ce urmează. Și dacă uh, vor exista mai multe asemenea inițiative încununate de succes, ideile dumneavoastră joacă un rol central. Uh, strategiile microregionale uh, trebuie să exprime dorința de a coopera și să înceapă de la nivel teritorial. În acest mod, recunoaștem diversitatea din Uniunea Europeană ca un instrument pentru a atinge potențialul fiecărui colțișor al Europei. Strategia pentru Marea Baltică uh, privește probleme specifice, sigur, acestei regiuni. Este vorba de o mare, printre cele mai poluate din, întreag, din întreaga lume uh, și infrastructura și sectorul energetic reflectă încă uh, despărțirea din anii războiului rece a regiunii și reacția la aceste provocări va fi sensibil îmbunătățită prin cooperarea transfrontalieră și transsectorială. Strategia este menită să îmbunătățească condițiile de mediu la Marea Baltică și să crească competitivitatea din regiune. Uh, ne vom putea atinge acest scop prin consolidarea pieței interne, prin uh, investiții sporite în infrastructură, pentru ca uh, regiunea Baltică să devină mai apropiată de restul Europei. Un alt scop este și consolidarea investițiilor și dezvoltarea cercetării și inovării, nu doar în sectorul energetic. După cum știți, această strategie nu solicită noi resurse sau noi organizații, ci se bazează pe o utilizare mai eficientă pe resursele, a resurselor europene deja existente și pe acțiuni coordonate. Ambiția noastră este ca resursele Uniunii Europene și, a, și cele regionale să interacționeze pentru un efect maxim fără a se aloca resurse suplimentare. Avem o viziune pe termen lung a unei regiuni baltice ca o macro-regiune cu o poziție competitivă într-un bun număr de zone strategice. Regiunea Marii Baltice ar trebui să fie recunoscută uh, pe plan global pentru protecția mediului, competența în cercetare, uh, educație și uh, condiții atractive de afaceri. Doamnelor și domnilor, provocările globale au nevoie de răspunsuri de la fiecare dintre noi și pentru că fiecare dintre noi să fie deschis noilor idei și ne uitând, uh, nu trebuie să uităm uh, lecțiile trecutului. Eu am uh, încercat să vă ofer punctul meu de vedere în privința răspunsurilor de care este nevoie, dar sunt sigură că multe alte răspunsuri ne vor parveni în cursul următorilor zile. Reacția europeană pentru scopurile noastre comune Uh, întrunește, trebuie să întrunească toate eforturile de la nivel uh, regional, local și până la nivel european și global. Și trebuie să vă reamintiți că în vremuri dificile avem nevoie de lideri puternici. Dacă Europa dorește să fie în prima linie, fiecare dintre noi trebuie să fim lideri pentru o economie eficientă, ecologic, uh, care să țină cont și de uh, societate, dar și de climă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna viceprim-ministru, și aș dori să mulțumesc atât domnului președinte Manuel Barroso, cât și viceprim-ministrului suedez. Știu că sunt, trebuie să prindă un avion și acum vom începe uh, o uh, discuție care va fi moderată de o persoană care întotdeauna a participat uh, la evenimentul Zilele Deschise, Jackie Davis de la Centrul de Politici Europene și avem printre noi uh, invitați uh, cum ar fi președintele Comitetului de Regi- uh, al Regiunilor, dar pentru prima dată avem doi uh, oaspeți noi pe care îi salut uh, din uh, toată inima, Helma Oroș, primarul Dresdei, Dresden, și Patsy Lopez Alvarez, președintele Guvernului Basc. Sper că vă veți alătura familiei evenimentului Zilele Deschise. Mulțumesc uh, foarte mult. O să uh, dăm acum răgazul uh, vorbitorilor noștri să părăsească, principal să părăsească sala. Avem puțin mai mult de o oră pentru dezbateri și vrem să primim contribuțiile dumneavoastră și membrii panelului să uh, Uh, reacționeze, deci o să trecem direct la dezbateri, uh, întrebări pe care le voi adresa și după aceea deschidem uh, dezbaterea așa încât, fără alte comentarii, am auzit despre soluțiile la criza economică care depind de acțiunile pe plan regional și aș dori să mă îndrept pe cei care reprezintă regiunile astăzi în panelul nostru. Deci, domnule președinte Lopez, m-aș adresa dumneavoastră și a spune că țara Bascilor este una dintre regiunile Spaniei care a cunoscut um, evenimente de restructurare pentru a se adapta la economia globală. Uh, Uh, sigur că uneori uh, poți să devii victima propriului succes, mai ales în condiții de uh, economie care s-a aflat în recesiune. Dacă ne puteți împărtăși din experiența noastră. Bună ziua tuturor! Răspunsul meu este nu, pentru că în trecut am făcut toate eforturile de a ne adapta la cererile unei economii globalizate. Asta înseamnă că acum suntem într-o poziție consolidată, mai favorabilă și ne aflăm în împrejurări mai bune care ne permit să ne adaptăm unei uh, situații în care uh, suntem confruntați cu criza economică. Uh, dacă analizăm uh, raportul 2020 de la DG uh, Dezvoltare Regională, se spune că uh, regiunea bască este dintre cele mai bine plasate din Spania pentru a face față crizei globale. În trecut, populația Sării Bașce este de peste 2 milioane și un venit pe cap de locuitor de 139,5 în comparație cu 100 cât este în restul Uniunii Europene. Iar uh, rata uh, șomajului este mai scăzută decât în uh, restul Spaniei. Apoi, contribuția mediului de afaceri la PIB-ul total a fost 28% și productivitatea pe persoană angajată a fost mai mare decât media 30 uh, și ceva peste media din Uniunea Europeană. Deci, cum putem să explicăm aceste elemente favorabile? Uh, parțial, pentru că uh, țara Bașilor este acea regiune a Europei unde există un nivel uh, foarte ridicat de competiție, de concurență, pentru că avem un uh, guvern autonom Uh, guvernul uh, basc uh, ia deciziile care afectează 95% din toate sectoarele. E vorba de industrie, educație, forța polițienească, care este a noastră. Avem propriul sistem de transporturi și, de asemenea, avem și o altă trăsătură caracteristică, și anume structura politică, pentru că noi putem să ne organizăm Uh, să luăm propriile decizii atunci când este vorba de fiscalitate. Avem propriile noastre structuri pentru a putea lua astfel de decizii. Cu câteva săptămâni în urmă, în cadrul Guvernului Basc, am adoptat un pachet de măsuri în jură de 400 de milioane de euro pentru a atenua uh, efectele imediate ale crizei economice. De exemplu, o să inițiem uh, investiții în infrastructură și lucrări publice care vor genera noi locuri de muncă, dar în același timp uh, generează valoare adăugată în beneficiul întregii comunități. De asemenea, vom introduce măsuri pentru uh, zona industrială, astfel încât fiecare fabrică viabilă în viitor uh, să uh, nu se prăbușească în perioada de criză. O să uh, luăm măsurile care se impun pentru aceste zone. De asemenea, o să promovăm cercetarea și inovarea, dezvoltarea acestora. O să încercăm să facem cât mai mult pentru a promova educația și formarea profesională. Aceasta reprezintă o pârghie care ne ajută să ieșim din criză. Uh, vrem să creăm uh, noi competențe și să creăm o societate care să, se bazeze în mai mare măsură pe solidaritate. Sigur, avem resursele noastre, însă trebuie să vedem diferitele zone de politici, să vedem și serviciile sociale care să asigure că uh, niciun uh, cetățean nu trebuie să plătească pentru criza economică. Trebuie să ne adresăm celor mai slabi membri ai societății bace care suferă de pe urma crizei economice și ei nu sunt de învinuit pentru această uh, criză. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Cred că nu trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla după criză. Cred că ar trebui să începem să acționăm acum și să punem uh, bazele nu unui model economic sau unei noi creșteri economice, ci poate unui nou model de țări, dacă vreți să spunem așa. Știm că au existat speculații, sunt cei care doresc să pună uh, mâna pe uh, bani făcuți ușor și spun că guvernele și autoritățile nu au făcut îndeajuns. Cred că acum ceea ce trebuie să facem este să punem o astfel de bază, astfel încât în viitor uh, statele noastre să se bazeze pe solidaritate și să aibă un fundament mai puternic. Trebuie să ne asigurăm că economiile noastre nu se mai bazează pe speculații, ci pe productivitate care vor duce la bogăție. Însă această bogăție trebuie distribuită așa cum se cuvine. De asemenea, vom încerca să dezvoltăm un nou model energetic care va promova durabilitatea și calitatea serviciilor. Trebuie să avem o combinație, un mix uh, inteligent între energii convenționale și regenerabile. Ne trebuie un nou sistem fiscal care să fie corect și progresiv și care să permită administrației să aibă suficiente resurse financiare pentru a finanța aceste noi politici. De asemenea, trebuie să investăm, investim în uh, cercetare și în uh, inovare. Știu că se apropie de sfârșit timpul care mi-a fost uh, de aloc, care a fost alocat. Trebuie să încercăm să creăm politicile sociale cele mai bune, mai ales în domeniul angajării, ocupării forței de muncă. Sigur, toate aceste probleme probleme nu le putem realiza singuri, însă din uh, propria noastră experiență la nivel local și regional este esențial ca noi să putem să promovăm în continuare acest model uh, bazat pe solidaritate. Mulțumesc, sunt multe chestiuni pe care le-ați ridicat în discuție în intervenția noastră, multe probleme care vor reveni în dezbatere. Aș vrea să vă pun o astfel o, o întrebare, uh, doamna Helma Oroș. Eh, Dresda este un loc unde au fost făcute investiții publice și eh, private, dezvoltarea eh, industriei automobilului. Cât de afectați ați fost de criză și credeți că puteți să mențineți succesul chiar dacă sunteți vulnerabil în acest sector al automobilului? Doamnelor și domnilor, domnule comisar, aș vrea să vă mulțumesc călduros. Vă mulțumesc pentru faptul că am fost invitată ca și reprezentantă a autorităților locale aici astăzi. Cred că este un simbol foarte important. Cred că regiunile și autoritățile locale sunt cele mai apropiate de populație și mi se pare minunat că avem un rol Uh, aici, în contextul tratatului de la Lisabona. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, situația din orașul Dresda este următoarea. În general, situația este bună. Există câteva cazuri probleme izolate Eh, câteva companii, inclusiv din sectorul automobilistic, sunt afectate, însă situația este relativ stabilă. Am reușit să compensăm în alte sectoare eh, aceste probleme prin cooperarea dintre noi și diverse companii, în special din domeniul cercetării. și în special sectorul cercetării în energia solară a fost unul care a avut foarte mult succes în ultima vreme, în ciuda crizei. Un factor suplimentar, dincolo de succesul nostru continuu, este sec- sectorul IMM-urilor, foarte stabil, nu doar în Dresda, ci și în uh, estul Germaniei în general. După Revoluția Pașnică din Germania de la începutul anilor 90, uh, întreprinderile au avut rolul de a căuta sectoare nișă și le-au găsit. Acum se văd beneficiile. Este vorba de companii mici, uh, foarte flexibile, care pot să răspundă rapid la situațiile de pe piață și la uh, schimbările de uh, cerințe din partea pieței. Mulțumită succesului nostru economic din ultimii ani, suntem unul din două orașe germane care au putut să își ă, să scape de datorii. Dresda nu va fi o victimă a propriului său succes noi vom depăși această criz, criză datorită structurilor dezvoltate în microelectronice, de exemplu. Pot să vă explic, există în jur de 40.000 de persoane în regiune care lucrează în 1200 de companii și institute de cercetare din sfera microelectronicii. Este vorba de o aglomerare care s-a dezvoltat în ultimii ani și care a ajutat la crearea de locuri de muncă, un sector foarte dezvoltat și consolidat cu legături între cercetare, autorități și uh, lumea de afaceri. Și se vede aici și cooperarea între o autoritate uh, locală și autoritățile mai mici. Există noi activități de formare în domeniul tehnologiei și uh, susținerea piețelor, în special cum, uh, după cum vă spuneam, în domeniul energiei solare și nanotehnologiilor. În toată această perioadă au existat angajamente puternice din partea autorităților locale și a avut loc o implementare practică în statul liber al Saxoniei și în colaborare cu uh, Guvernul Central Federal. Avem programe de cercetare cu un trecut foarte bun care uh, s-au bucurat de finanțare europeană și în ultimii ani am reușit să obținem finanțare pentru Dresda, lucru care a îmbunătățit situația în sectorul cercetării și dezvoltării. Am intenția să uh, spun clar că mulțumim foarte mult Bruxellesului pentru un angajament continuu de susținere a tehnologiilor cheie. Dacă vom putea să uh, stăpânim potențialul tehnologiilor cheie, atunci vom putea să avem succes în context global. Situația este extrem de promițătoare pentru noi. După cum știți, fără aceste tehnologii cheie, nu, nu este posibil progresul în industrie și tehnologii. Vă mulțumesc și eu, doamna uh, primar, uh, de asemenea tuturor celor care lucrează la nivel local și regional. Unul dintre lucrurile uh, despre care vorbim astăzi este să învățăm unii de la alții, să împărtășim experiențe și feluri de a trece prin criză. Aș dori să Uh, trag câteva concluzii în legătură cu politicile europene. Domnule comisar, credeți, am ascultat despre mod, modalitățile pe termen scurt de a trece peste criza economică, că avem nevoie de flexibilitate. Cum putem combina aceste răspunsuri pe termen scurt cu uh, predictibilitatea pe termen lung care este necesară pentru a putea planifica Uh, pot acestea două să fie incluse um, împreună? Cred că flexibilitatea nu se referă doar la, doar, uh, la viziunea pe termen scurt, ci și la una pe termen lung, mai degrabă, pentru că pe, pe termen scurt e dificil să facem schimbări, dar pe termen lung putem uh, mai, reacționa mai bine la tendințele de schimbare. Uh, acest lucru a fost exprimat și de domnul președinte când a menționat uh, nevoia ca regiunile să fie mai implicate în procesul de la Lisabona, uh, să țină cont de ideile și uh, abordările inovative la nivel regional. A menționat slăbiciunile la nivel regional care trebuie depășite. Doamna comisar, doamna președinte s-a referit la o abordare diferită pentru fiecare regiune și macro-regiune, cum ar fi strategia pentru Marea Baltică. Deci cred că această nevoie pentru mai multă flexibilitate se leagă nu uh, atât uh, de o viziune pe termen scurt, ci mai degrabă pe de termen lung. Sigur ar fi riscant să contradic pe doamna președinte. I agree with him. I agree dar nu numai de aceea sunt uh, de acord cu cele, de acord cu cele uh, spuse, ci pentru că așa stau lucrurile. Aș uh, mai spune că regiunile trebuie să fie mai implicate și în planificarea utilizării resurselor, dar este nevoie, este nevoie de o mai mare responsabilizare a regiunilor. Dacă mai multă putere va fi transferată regiunilor, atunci regiunile trebuie să fie mai responsabile și inclusiv pentru performanță, pentru menținerea disciplinei uh, fiscale și financiare. Știm că utilizarea fondului de coeziune și de, uh, structurală mm, mai se și poticnește și, într-adevăr, regiunile trebuie să dispună de mai multă putere, dar trebuie să fie și mai responsabile pentru controlul financiar și fiscal și să dea dovadă de mai multă performanță. Mulțumesc foarte mult, doamnă Hubner, când dumneavoastră ați fost comisar pentru politici regionale, ați uh, inițiat, după cum a spus alți vorbe, vorbitori, uh, măsuri pentru a simplifica procedurile, mai ales de la începutul crizei economice. Eh, gândindu-vă mai ales la cele spuse de domnul comisar, eh, echilibrul între eh, mai multă putere și responsabilitate s-au făcut, credeți, destule pentru simplificare sau trebuie făcute și mai multe din noua noastră perspectivă din Parlamentul European? Doamna Hubner, cred că ne-am îmbarcat într-un proces pe termen lung cu această simplificare, dar și cu recomandările, cu alte modificări ale instrumentelor legislative pe care le-am avut la dispoziție și uh, unii membri mai vechi dintre dumneavoastră își vor aminti că am vorbit de această simplificare de ani și ani de zile, dar doar când ne a afectat criza, uh, economia reală europeană uh, ne-a făcut să găsim un acord imediat între instituții și acest proces de simplificare a devenit o realitate. Nu știu dacă am fi putut altfel să îl tragem în realitate, dacă nu s-ar fi produs criza, dar spunând asta, Acestea fiind spuse, vreau să adaug că nu e vorba doar de simplificare sau flexibilizare a politicilor sau punere pe prim, prim plan uh, a unor aspecte, uh, investiții inteligente, dar această politică, prin însăși natura, natura sa, reprezintă un, o investiție pe termen lung în uh, politici structurale, care întâmplător dispune și de programe bazate pe strategii de dezvoltare la nivel național, local, regional. Și cred că este o politică a care potențial poate fi exploatat pe durata crizei, pentru că această criză nu trebuie deconectată de dezvoltarea pe termen lung, dezvoltarea durabilă. Această criză este una structurală și uh, sigur că va avea un sfârșit fericit doar dacă profităm de ocazia de a face noi investiții, ocazie la care s-a referit domnul Lopez în contextul uh, țării Bașcilor. Și această politică, în ultimii ani, s-a bazat pe priorități uh, potrivite pentru uh, provocările cu care se confruntă actualmente economia europeană. De aceea, această politică poate fi utilizată printr-o abordare strategică pentru că nu uh, face decât să atragă investitorii pri- privați, pentru că este un uh, instrument financiar pe termen lung și ne ajută să combatem criza, pentru că e vorba și o criză a uh, finanțărilor de investiții. Băncile încă încearcă să-și să-și îmbunătățească bilanțurile și uh, au, știm că au primit foarte multe fonduri, uh, ar trebui să uh, uh, facă mai multe pentru a ajuta investițiile cu aceste fonduri, deși încă nu fac acest lucru, dar uh, noua noastră politică poate îmbunătăți, poate îmbunătăți lucrurile. Da, uh, președinte, însă, pre, însă microfonul vorbitoare nu funcționează. This one works. Voilà. Okay, we're, we're better off there. You said... Da, uh, domnule președinte, ați spus adineaur că nu putem construi o casă începând cu acoperișul. Dar uh, majoritatea atenției publicului și a mass mediei s-a concentrat asupra acoperișului recent cu uh, summitul G20. Cum vedeți dumneavoastră că e situația relației cu mm, summiturile internaționale și acțiunile la nivel regional? Există suficientă coordonare? Uh, de sus și până jos, regiunile am auzit că trebuie să fie răspunzătoare pentru acțiune. Uh, ce părere aveți despre această interacțiune? S-au îmbunătățit uh, foarte multe lucruri în cooptarea factorilor de decizie pe plan uh, regional, însă nu s-a făcut suficient. Știm că în continuare uh, se promovează uh, această abordare de sus în jos. Dacă privim pe termen scurt, autoritățile locale și regionale sunt uh, drastic afectate de criza economică și financiară. Am repetat-o și o voi spune încă o dată Uh, o treime din uh, cheltuieli sunt uh, pe plan regional. Două treimi din investițiile globale se fac pe plan regional. Deci vreau să vă spun că pentru a atinge obiectivele globale avem nevoie de o mai bună cooperare din partea tuturor instituțiilor cu autoritățile locale și regionale și pe termen lung cred că pentru a atinge aceste obiective trebuie să ne confruntăm cu situația și asta am spus cu câteva momente în urmă și anume politica de coeziune constituie principalul instrument care ne permite să atingem aceste obiective. Sunt cât se poate de clar în această privință. Politica de coeziune trebuie să fie referitoare la toate regiunile. Apoi, în al doilea rând, este o fragmentare uh, prea mare între diferitele programe din Uniune. Cred că trebuie să ne gândim la noua strategie de la Lisabona după 2010, însă trebuie să interrelaționăm cu celelalte programe să și acum uh, uh, abordând una dintre principalele teme ale zilor deschise, inovarea inovarea are loc în centrele de excelență și în universități. lucrurile uh, evoluează, asta uh, știm cu toții și acest lucru este important. Este important și din punct de vedere al revizuirii uh, bugetului și asta nu de dragul uh, uh, membrilor Comitetului Regiunilor, ci cu scopul de a oferi mai mult cetățenilor europeni. Și asta este realitatea, nu este o luptă uh, interinstituțională. De aceea, când analizăm tratatele și sunt încântat să îl văd uh, pe prietenul meu, Van și ceilalți membri ai Parlamentului European. Suntem mulțumiți că Parlamentul European are, va, avea, va avea după tratatul de la Lisabona mai multă putere. Uh, va avea o, o structură instituțională mai coerentă. Însă știm că nu este împotriva tratatului să spunem toți europenii au nevoie de parteneriate și uh, trebuie să uh, avem o abordare multiguvernare. Când uh, m-am uitat ce, au, ce a făcut uh, uh, Comisia Cotter în ultimii doi ani, s-a axat asupra unor soluții adevărate, pragmatice, așa au făcut-o și alții și i-am spus-o și președintelui Barroso și o să o repet. Uh, implicații uh, și pe uh, cei factorii de răspundere la nivel regional și local și rezultatele vor fi mai bune. Mesajul nostru este următorul. Vrem să contribuim, acceptați contribuția noastră să facem acest lucru într-un parteneriat pe baze egale și să nu ne luptăm unul cu altul. Mulțumesc. Acum puteți să puneți întrebări o să fiu foarte eh, riguroasă pentru că deja au fost persoane în număr mare care au spus că doresc să intervină, cred că și alții doresc să intervină, așa încât vă rog să nu depășiți un minut și o să iau ciocanelul doamnei Hübner eh, dacă eh, e nevoie de acest lucru. Mulți au spus că doresc să intervină, au spus-o în prealabil. Vreți să ridicați mâinile cei care doriți să puneți o întrebare să unul de pe listă și unul din uh, sală. Mercedes Preto, care este președinta regiunei piemonteze. Aveți cuvântul. Grazie. Um, come è già stato ricordato... Mulțumesc. După cum s-a reamintit aici, într-un moment de criză economică, cetățenii se adresează înainte de toate responsabililor lor la nivel local și regional pentru a căuta ajutor. Și ma, regiunea mea, Piemontul, a adoptat măsuri excepționale pentru a favoriza investițiile și mai ales în domeniul energiilor regenerabile și a mobilității uh, durabile și, sigur, pentru a veni în sprijinul uh, societăților comerciale și a cetățenilor în acest moment de criză. Mi-ar plăcea ca domnul comisar să, eh, să revină mai în detaliu în privința flexibilizării măsurilor de cofinanțare pentru accesul la Fondul Social European, care în acest moment, sigur, reprezintă o mare importanță în susținerea unor proiecte de formare pentru șomeri sau pentru crearea de noi locuri de muncă, mai ales în domeniul economiei ecologice. În al doilea rând, aș dori de asemenea să subliniez că deși continuăm să acordăm multă importan- mare importanță temei euroregiunilor și a cooperării între regiuni transfrontaliere, multe state membre întârzie punerea în aplicare a grupului european de cooperare teritorială. Deci una îl face să funcționeze concret și aș da acordul punerii sale în funcționare. E o temă care, e un subiect care ar trebui să, aibă să se bucure de mai multă atenție, pentru că este foarte important. Mulțumesc! Deci cineva care nu a spus în prealabil că dorește să intervină, poate acum să pună întrebarea. Vă rog! Ah, bună ziua, salut pe toți participanții. Sunt uh, primarul uh, Malagăi uh, din Spania, suntem din regiunea Andalusia și împreună cu alți primari din Spania, reprezentăm cele 8.000 de municipalități din Spania. Vreau să pun o întrebare panelului și participanților principiul subsidiarității trebuie să fie aplicat de plin când combatem criza în, din 1978 am uh, avut un proces foarte eficient de uh, a delega puterile uh, regiunilor autonome și domnul Pati Lopez, președintele țării Bașilor, este un bun exemplu în acest sens. Însă nu toate competențele au fost uh, delegate uh, autorităților pe plan local. Atunci când este o criză, lumea se uită la noi. Ca primar doresc răspunsurile de la noi, uh, răspunsuri prin politici la problemele lor individuale. De pildă, problema uh, emigrării și în Andalusia avem o rată a șomajului foarte ridicată. Desigur, nu putem să uh, rezolvăm toate problemele uh, prin principiul subsidiarității. Trebuie să fim competitivi din punct de vedere al educației. Uh, uh Consiliul uh, Malagăi uh, se ocupă de controlul schimbărilor climatice, încercăm să promovăm Uh, inovarea, uh, cunoașterea și încercăm să creăm centre de cunoaștere Însă acestea sunt inițiative pe care încercăm să le promovăm pentru că oamenii ne cer să o facem. Comitetul regiunilor ar trebui să facă mai mult astfel încât principiul subsidiarității să se aplice în uh, toată Europa. Acum o să rog pe altcineva de pe listă, Constance Crell. Uh, Mulțumesc, mă aflu aici și aș dori să vă mulțumesc în numele Comisiei pentru Politici Regionale a Parlamentului European. Câte milioane de euro au fost plătite în cadrul procedurii accelerate de către Comisie pe baza noilor măsuri aprobate de Parlament. Câte programe există, de pildă, în domeniul locuințelor sociale și câte dintre acestea au fost aprobate de către Comisie? Am uh, auzit două exemplul uh, a două regiuni minunate, țara Bașilor și Dresda orașul uh, meu natal. Am auzit că succesul acestora s-a datorat în mare parte susținerii uh, Uniunii Europene și politicii de coeziune. Dacă am uh, trebuit să strigăm toate acestea de pe acoperișul unei clădiri, proiect asta duce la o uh, participare la alegerile viitoare de peste 43%. De fapt, pentru asta suntem aici, pentru a promova aceste interese. Mulțumesc. O să dau acum uh, uh, posibilitatea uh, membrilor panelului să își exprime recunoștința. Să luăm un, o altă întrebare. O persoană care nu a indicat în prealabil că dorește să vorbească acolo, în spatele sălii. Aș dori să vorbesc despre o chestiune foarte importantă pentru noi, care am investit în anumite produse agricole. Ne confruntăm cu un adevărat pericol, nu numai în Grecia, ci și în alte țări, în alte state europene. Investiții care au fost făcute prin intermediul uh, programelor, unor subvenții și prin alte instrumente. Am făcut un schimb de puncte de vedere cu colegii din Spania, din Italia. E bine, aceste investiții uh, riscă să uh, nu aducă efectele uh, scontate. Cum putem să uh, cumpărăm să existe măsuri de stimulare pentru a cumpăra uh, produse electrocasnice și de ce nu încurajăm cetățenii să cumpere produse agricole care vin uh, din țările noastre, uh, din zona mediteraneană. Mulțumesc. Ok. Thank you very much indeed. Um, I'd like... Bine, acum aș dori să o rog pe Flo Clucla să ia cuvântul din Consiliul orașului Liverpool. Bine, atunci Paul Donahue, aveți cuvântul. Domnul comisar, doamnă primară Dresdei, aș dori să vă urez bun venit. Ca irlandez, vreau să profit de această ocazie pentru a face cât, câteva comentarii după votul de succes al irlandezului de săptămâna trecută. Acest vot arată că irlandezii vor să fie în Europa că își văd viitorul alături de Uniunea Europeană. Însă campania a fost foarte dificilă și este foarte clar că există un deficit de informare în legătură cu ceea ce se întâmplă la Bruxelles și care este percepția cetățenilor. Cred că a venit vremea ca Uniunea Europeană să încerce să se apropie mai mult de necesitățile cetățenilor. Doar așa putem să fim înțelege, înțeleși în toate statele membre. Uh, trebuie să învățăm din această experiență irlandeză. Atunci când uh, irlandezii nu știau, au votat nu. Atunci când au fost informați, au votat da. Aș dori să întreb pe domnul comisar, că dacă este de acord că există un deficit de informare în legătură cu ceea ce se întâmplă la Bruxelles și ce ajunge la cetățeni și atunci când cetățenii nu sunt informați în legătură cu obiectivele Uniunii Europene, există o percepție negativă. Domnule comisar, dacă sunteți de acord că există un deficit de informare, poate veți putea face o propunere în acest sens. Vă mulțumesc. I think a relevant question for... Vă mulțumesc și această întrebare că este, cred că este valabilă pentru toată lumea. Sean Kelly are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Vin din aceeași regiune ca și uh, domnul Donohoe, dar sunt uh, eurodeputat. Aș dori să-i mulțumesc domnului Van de Brande și domnului președinte Barroso pentru cuvintele spuse și pentru mulțumirile adresate Irlandei. Însă și noi trebuie să mulțumim Europei, pentru că fără garanții și fără susținere, poate tratatul de la Lisabona ar fi fost respins din nou. În timpul campaniei, Președintele Barroso a venit la Limerick și a asigurat, ne-a asigurat de finanțare pentru globalizare pentru lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă. A fost văzut acest lucru ca un, un exemplu a ceea ce poate fi, face Europa pentru noi. Din păcate, Irlanda a evoluat de la o zonă săracă spre o zonă Uh, prosperă datorită susținerii Europei. Dar criza actuală ne-a lovit și ne îndreptăm din nou spre sănăcie. Și acest lucru cred că se aplică și pentru alte regiuni din Europa. În acest sens, consideră Comisia să schimbe criteriile de care categorizare uh, pentru regiuni cum ar fi sudul Irlandei pentru a ne putea uh, califica chiar la nivel temporar, pentru a putea primi din nou finanțare. Acum avem uh, alți, uh, in, om, alte persoane care vor să intervină, însă vom da panelului ocazia să răspundă întrebărilor puse, dacă puteți să vă alegeți la ce întrebare veți să răspundeți. Nu știu dacă președintele țării Bascilor sau doamna primar vrea să răspundă la aceste întrebări. Da, vă rog. Vă mulțumesc. Voi vorbi, voi răspunde la două întrebări. Cred că este foarte clar că implicarea Uniunii Europene în regiunea noastră a fost uh, fundamentală pentru dezvoltarea economică, din, în special din anii 80. În țara Bacilor am trecut printr-o criză gravă și am putut să uh, ieșim din această criză diversificându-ne industria și generând și regenerând uh, diverse zone din țara bascilor datorită fondurilor europene. Uh, bascii sunt foarte pro-europeni pentru că au văzut că o Europa unită bazată pe coeziune și o Europa cu suficiente resurse și competențe care pot, pot să fie folosite acolo unde este nevoie, este o Europa necesară și cred că trebuie să fim conștienți și de faptul că bugetul Uniunii Europene este relativ mic și resursele disponibile trebuie să fie adresate acelor domenii în care există o valoare adăugată reală. Este vorba de sectoare mai defavorizate unde problemele pot să fie rezolvate în beneficiul Europei. Așadar, resursele financiare sunt disponibile și fondurile sunt uh, adresate celor mai nevoiași din uh, societatea noastră. Avem de asemenea și proiecte transfrontaliere care pot să promoveze cooperarea la nivel european. Și în, Malaga sunt uh, un apărător fervent al principiului subsidiarității, însă trebuie să facem lucrurile în mod rațional și folosind bun simț. Dacă examinăm puterile politice, acestea trebuie să fie împărțite cu, folosind principiul eficienței și al bunului simț. Situația nu este uniformă peste tot. Nu există niciun consiliu local care să nu aibă putere, dar fiecare și-o exercită în moduri diferite de la țară la țară. Însă dacă un cetățean are o problemă, primul loc unde se adresează este Consiliul Local. Cred că cei dintre noi care suntem în guvernele regionale trebuie să punem mult mai mult accentul pe politicile municipale pentru a ne asigura că avem acele puteri ale consiliilor locale. Vă mulțumesc, doamna primar, dacă doriți să adăugați ceva. Da, vă mulțumesc. În primul rând, în legătură cu euroregiunile. Aveți dreptate. Eu răspund și de acest domeniu. Saxonia are granițe cu Cehia și Polonia și aveți dreptate. Trebuie să profităm de posibilitățile cooperării transfrontaliere și noi facem acel, acest lucru. Cred că pot să spun că regiuni întregi din cele trei țări participă în asemenea proiecte care reprezintă o poveste de succes. Și de aceea v-aș îndemna să profitați de un asemenea aranjament ca un model care poate avea succes. Colegului meu din Malaga pot să-i spun că sunt de acord, am spus chiar și în declarațiile mele introductive că implementarea politicii are loc la nivel local și în mod clar am putea beneficia de puteri mai mari, însă pentru Germania și Saxonia aș spune că deja avem puteri suficient, suficiente și conlucrăm foarte bine cu statul liberal Saxoniei și cu guvernul german. Doamna Creel, bineînțeles că sunt de acord cu dumneavoastră. Însă nu persoanele uh, private trebuie să-ți trimită mesajul către state. Cu toții trebuie să profităm de oportunități. Nu cred că apare niciun fel de contradicție între în ceea ce ați spus în Germania și în Saxonia. Am auzit în dezbaterile publice în mod uh, regulat cât de importantă este Uniunea Europeană și structurile sale de ajutoare. Nu vreau să fac neplăceri nimănui, dar poate aș putea cere Uniunii Europene să examineze uh, reducerea birocrației pentru că aceasta reprezintă încă o problemă pentru cei care coordonează programele pentru uh, micile afaceri, pentru autoritățile publice. Birocrația restantă rămâne un obstacol. Domnule comisar, au fost două sau trei întrebări care vi s-au adresat dumneavoastră. Întrebarea în legătură cu deficitul de informație, dar și problema cofinanțării. Uh, în special în ceea ce privește dificultatea pe care au regiunile acum să acorde cofinanțare în urma veniturilor reduse. Mulțumesc că au fost întrebări punctuale. Aș dori să spun că Comisia a propus două pachete pentru simplificare și pentru facilitarea finanțării proiectelor din fondul uh, de dezvoltare, din FEDER și, uh, și fondul de coeziune. Primul pachet a fost deja adoptat și a produs posibilitatea de unor uh, plăți în avans care să ajungă mai repede la destinatari și în aprilie, luna aprilie acestui an 25 de uh, miliarde de euro suplimentare au fost transferate către statele membre. Alte măsuri ale uh, pachetului au fost uh, modificarea programelor operaționale, o aborda, aprobare mai rapidă a proiectelor care uh, generatoare de venituri, o ridicare pragului pentru mari, proiectele mari, care vor fi evaluate până, până la, de până la 50 de milioane, miliarde de euro, toate aceste măsuri menite să uh, simplifice, să consolideze politica de coeziune. Uh, Comisia a formulat o altă propunere pentru o cofinanțare 100%. Uh, Propunere criticată de statele membre, iar acum uh, căutăm o soluție alternativă Asta în ceea ce privește fondurile structurale și fondul, de, fondul social european. Pe scurt, mă voi referi și la problema uh, deficitului de informație. Sigur, Comisia este totdeauna bun țap ispășitor, dar nu, trebuie să, nu putem să ne asumăm noi toată răspunderea ce revine statelor membre, guvernelor, autorităților regionale, mass media, personalităților publice eu cred că uh, construirea Europei nu este doar sarcina Comisiei, ci a, ci a noastră tut, a tuturor. Deci, sigur, a existat o, o lacună informațională, dar aceasta trebuie eliminată nu doar de Comisie, de una singură. Și, în ultimul rând, uh, criteriile de eligibilitate, dacă acestea se vor modifica. Nu, nu se vor modifica, nu s-a încheiat niciun acord secret între Comisie și Irlanda. Aceste criterii vor fi menținute cel puțin până la uh, încheierea actualei perspective financiare 2013. Mulțumim, domnule comisar, pentru clarificări. Doamna Hübner, vă rog. Pe scurt, uh, uh, iată, l-am ca vecin pe domnul Lopez și uh, vreau să spun că țara Baști Baștilor a găsit un mod de funcționare uh, foarte uh, special care se află în spatele succesului său. Uh, majoritatea regiunilor din Europa se confruntă încă cu problema de a își cumva lutrui imaginea, de a deveni mai atractive. Și nu, acum câțiva ani acest lucru nu era înțeles de toți și dacă noi uh, ne preocupăm de, de imaginea regiunilor, de, de, de, uh, asta înseamnă că putem să atragem nu doar uh, noi locuitori, ci și noi investitori. De aceea, în ultimii ani, Comisia Europeană, dar și Parlamentul European s-au aflat, au fost de aceeași părere, anume comunitățile locale, regiunile, trebuie să uh, fie ajutate să înțeleagă că trebuie să-și sporească atractivitatea. Uh, um, a doua problemă acest deficit de informație de care s-a vorbit. Cred că este o boală cronică a Uniunii Europene. Pentru că îmi aduc aminte și eu cred că de ani și ani de zile vorbim de acest lucru și încă tot avem această problemă nerezolvată. Cred că autoritățile locale și comunitățile locale trebuie să se implice uh, să vorbească despre Europa, nu doar să dea vina pe Europa, ci și să vorbească despre Europa. Dacă nu, nu vom rezolva problema. Pentru că oamenii pe oameni, sigur, interesează uh, să obțină informații despre Europa de la o autoritate locală, de la instanțe locale. Și, din păcate, sigur că să dăm vina pe altul, asta este un sport european, dar uh, Uh, cred că fără implicarea autorităților locale nu putem elimina acest deficit de comunicare. Subsidiaritatea. Știți că subsidiaritatea uh, este este o politică ce implică, sigur, diversitatea europeană. Dar uh, am văzut în ultimii ani că ceea ce am numit abordarea strategică E bine, în această politică un rol important l-au de jucat orașele, comunitățile, cum, este, cum ar fi, de exemplu, un oraș ca Dresda, care își construiește propriile strategii, elaborează progrese, uh, obține fonduri și cred că, până la urmă, la nivel național, oamenii trebuie să acționeze pentru a obține ceea ce își doresc. Mulțumesc, domnule Van de Brande. Mulțumesc. Uh, uh, domnul primar al Malagăi uh, a evocat aici o problemă importantă. Ne amintim cu toții de discursul de la Bruj al lui Margaret Thatcher. Luarea de decizii nu se face la Bruxelles. Trebuie făcută pe termen lung. Și subsidiaritatea acolo trebuie să înceteze și trebuie făcut la nivel local și acolo trebuie să înceteze subsidiaritatea, a spus doamna Thatcher. Ei bine, eu sunt în favoarea unei, re, unei reechilibrări intrainstituționale. Trebuie să dăm putere și primarilor locali. Uh, e un bun exemplu în uh, uh, acord, în fine. Pactul primarilor, pentru că la nivel uh, global, ea, uh, nivelul local se ocupă, are, se confruntă cu 70% din efectele crizei și schimbărilor uh, climatice. Pe de altă parte, sigur că trebuie, noi trebuie să oferim informații mai bune și nu doar să vorbim de această pro- problemă de comunicare. Sigur, există o astfel de problemă și are un caracter structural. Dacă doriți un exemplu, nu e posibil din punct de vedere instituțional să elaborăm un singur uh, uh, periodic de comunicare al Comisiei sau al Consiliului. Mm, așadar, trebuie să ne exprimăm mai clar, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că noi la nivel european oferim soluții clare și concrete. Cel mai adesea, sigur. Și uh, putem utiliza imaginea Uniunii Europene ca un automobil avem o marcă, cum ar fi Consiliul, avem un motor, Comisia Europeană, uh, uh, combustibilul este Parlamentul European, dar pentru ca mașina să funcționeze avem nevoie de roți. Deci regiunile, astea sunt ro- roțile, uh, autoritățile locale, care nu sunt doar parte a pro- proiectului global, ci sunt singurul mod în care noi putem acționa și putem funcționa. Uh, Uh, uh, și în ultimul rând vreau să spun că uh, că o căutare a unor instrumente mai flexibile mă face să spun, să repet ce a spus vicepreședintele grupului nostru de înțelepți, și anume fiecare oraș, fiecare regiune are cel puțin un activ, o valoare pe care o poate folosi și o, o grupare a acestor active trebuie să fie un obiectiv al nostru. Pentru că așa vom putea acționa mai bine și mai rapid. Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor, mai avem doar circa 10 minute la dispoziție și sunt foarte multe persoane care au dorit să ia cuvântul. Deci, le voi da cuvântul, dar sper că vor reuși să se exprime foarte succint și acum Michael Schneider, secretar uh, de stat al landului Sachsen-Anhalt. Dar un minut, vă rog, ca apoi să poată lua uh, cuvântul și intervenienții noștri. Mulțumesc! Iau uh, cuvântul din uh, partea grupului PP din uh, Comitetul Regiunilor. În primul rând, apreciez rezultatul uh, referendumului din Irlanda, dar uh, nu știu dacă uh, votul este rodul unei mai bune informări. Suferim cu toții de pe urma crizei, însă regiunile suferă fiecare în felul său regiunile puternice suferă într-un fel, regiunile mai slabe în alt fel. Regiunile au nevoie de mai multe puteri. Uh, Uh, guvernarea la mai multe niveluri trebuie promovată în viitor. Uh, doamna Hübner, aveți dreptate, am făcut uh, progrese, însă s-a dovedit că trebuie încă făcut mult. Regiunile trebuie să dispună de o mai mare flexibilitate pentru ca obiective europene și depinde de regiuni cum vor realiza aceste obiective, inclusiv rezolvarea efectelor crizei. În al doilea rând, președintele a vorbit despre coeziunea socială și siguran, cu siguranță este foarte important uh, în preocuparea noastră pentru populație, dar dacă ne uităm ce face Fondul Social European, dacă luăm o regiune din estul uh, Germaniei, cum este uh, cea din care provin, companiile își reduc personalul, și uh, cei care au fost uh, formați uh, cu fonduri de la Fondul European Social până la urmă nu mai au locuri de muncă. Deci trebuie să facem mai mult în lumina raport, raportului Barker avem nevoie de creștere economică pentru a crea locuri. Domnul Van Nistelrooy, eurodeputat. Mulțumesc. Una dintre problemele arzătoare legate de inovare este cum inovăm aici, în uh, Casa Democrației, în uh, sala plenarelor, uh, unde ținem acest eveniment al zilelor deschise. Sigur, vrem să ajungem să fim aproape de cei pe care îi reprezentăm. Domnul Barroso a vorbit despre uh, consolidarea, intensificarea contribuției uh, regiunilor, ceea ce a fost uh, însă omis după părerea mea, este că avem răspunsuri europene uh, la aceste provocări din partea președinției. Participarea directă a regiunilor și orașelor în dezbaterea mondială pe baza schimbărilor climatice. Uh, acestea uh, nu ajung la oameni Aici, în Parlamentul European, am, am aprobat un buget pentru trei ani pentru a permite reprezentanților autorităților regionale să participe uh, în acest proces. Iată întrebarea mea. În Comitetul Regiunilor și în Comisie, nu puteți să folosiți asta ca o bază pentru a pune lucrurile în practică, astfel încât să facem ceea ce și spunem? Mulțumesc foarte mult! Uh, Catherine Hancler, eurodeputat. Vă mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul. Aș vrea să uh, evoc cazul regiunilor ultraperiferice pe care le uităm deseori. Sigur, ele au potențial în ceea ce privește energiile regenerabile și având în vedere structura Uh, IMM-urilor. Acestea sunt uh, un potențial uh, imens pentru inovarea durabilă. Acest tip de proiect pune la oaltă dezvoltarea durabilă și inovarea, astfel încât resursele economice și de mediu să fie considerate pe baze egale. În cazul acestui proiect, Uh, putem să folosim mai bine sursele de energie regenerabilă pentru a atinge obiectul, obiectivul uh, autonomiei uh, energetice și pentru a atenua riscurile efectelor pe care le au schimbările climatice. Trebuie să mergem dincolo de marile grupuri, trebuie să ajungem la IMM-uri, la organizații, la asociații și să favorizăm crearea de cooperative și de întreprinderi care sunt răspunzătoare din punct de vedere social. Contextul crizei ne pune pe gânduri și trebuie să ne gândim uh, la o serie de Uh, aspecte pentru a avea un model mai adaptat pentru aceste regiuni. Dezvoltarea economică a acestor teritorii trebuie să uh, continuă să valorifice aturile acestora, dar asta pe noi baze. În această perspectivă, aș dori să știu cum politica regională poate să contribuie la Uh, dezvoltarea uh, proiectului de um, uh, dezvoltare durabilă în regiunile ultraperiferice. Risto Evela, eurodeputat. Mulțumesc, doamnă președinte. În Europa există o, o rețea de bănci mici regionale. Ca urmare a crizei uh, vom asista la o înăsprire a regulilor de acordare a creditelor. Autoritățile atrag atenția asupra marilor jucători și se vorbește de rapoarte internaționale. Comisia însă trebuie să vegheze ca efectele măsurilor să nu fie prea aspre uh, asupra micilor uh, bănci regionale care sunt un motor al dezvoltării și care nu se află la originea crizei. Aș uh, cere Comisiei să țină cont de toți acești factori și să poarte un dialog cu reprezentanții băncilor mici pe plan regional. Sper că domnul comisar îmi va răspunde personal. Vă mulțumesc. Câteva întrebări foarte rapide. Ați așteptat de multă vreme. Vă rog. În legătură cu ideologia comunistă, aceasta îmi permite să văd aici o reflexie pozitivă în legătură cu criza. Și aceasta mă uh, împinge să vorbesc despre mijloacele de producție care există pe glob atunci când apar crizele hiperproducției. Acest lucru contravine bunului simț. Nu putem să rezolvăm problemele cu fără un minim de solidaritate socială. Superinvestitorii investitorii ne fură banii, am văzut acest lucru în timpul crizei. Atâta timp cât nu suntem de acord cu ceea ce tocmai s-a spus, iată propunerile noastre ca și criteriu al măsurii dumneavoastră, luați două indicatori. Primul ar fi procentajul nu de ocupare a forței de muncă, ci în raport cu populația activă și, în al doilea rând, procentul de consum pe uh, populația totală și asta în raport cu populația totală. Bine, și încă o intervenție. Văd că există foarte multe uh, solicitări. Încă o intervenție din spate, foarte scurtă, vă rog, și după aceea revenim la răspunsurile experților. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Sunt primar al unui oraș italian, un mic oraș, unul din multele uh, orașe de dimensiuni mici din Italia. Am urmărit dezbaterea cu mare atenție, am ascultat întrebările, răspunsurile și uh, permiteți-mi să fac o reflexie. O... Guarda, mai ales uh, în ce privește deficitul de informație. Președinte, vă rog, dacă puteți pune o, o, o întrebare punctuală. Uh, da, intervenient. Întrebarea ar fi următoarea. Cred că în ceea ce privește deficitul de informație... A la Comisiune, se posibil. Întreb Comisia dacă e posibil, pentru că uh, municipiile sunt cele care sunt în contact direct cu cetățenii. Să implicăm orașele într-o activitate de informare care poate să sporească, lucru care poate să, ducă la o mai mare conștientizare a rolului jucat de Europa. Ce ar putea spune uh, Comisia? și în, uh, ce acțiuni în domeniul politicii culturale uh, intenționează să uh, desfășoare Comisia, pentru că trebuie pus accentul pe cultură. și lucrul acesta trebuie înțeles de toți. Mulțumesc și mă scuzați pentru că sunt forțată să vă întrerup, dar nu am, mai avem timp la dispoziție. Așadar, v-aș dori, doamnelor și domnilor, să alegeți cine va răspunde pentru a ne exprima foarte pe scurt și ca o concluzie dezbaterea este întoi în legătură cu modul în care va ieși Europa din criză. Mai puternică oare, pentru că a demonstrat că putem acționa împreună, sau, mai, sau slăbită, pentru că există o tendință spre protecționism și spre subminarea pieței unice. Foarte pe scurt, vă pun o întrebare cum, poate juca, cum își poate juca rolul politica regională în ieșirea Europei din criză mai puternică și nu mai slăbită. Încep cu comisarul și apoi dau cuvântul fiecăruia. Aveți la dispoziție fiecare un minut și jumătate. Mulțumesc. Da, domnul comisar, mulțumesc. Sunt de acord uh, întru totul cu cele spuse de domnul Schneider. Voi reitera ceea ce tocmai am spus. Avem nevoie de o flexibilitate mai mare, avem mai, nevoie de mai multă responsabilitate din partea regiunilor și de mai multă disciplină. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, politica Comisiei încearcă să țină cont de specificitățile acestor regiuni și pe baza punctelor forte ale acestora să investească mai multe fonduri. Știm că există mai multe probleme dificile, dar încercăm să le rezolvăm prin acest tip de politici. Și în ultimul rând, în legătură cu întrebarea doamnei moderator, politica de coeziune poate să facă două lucruri. Poate să susțină în mod indirect bugetele naționale care sunt sub presiune acum, deci permite să acționăm la nivel uh, de termen scurt, Ceea ce este important este faptul că politica de coeziune contribuie la atingerea obiectivelor pe termen lung ale planurilor noastre de dezvoltare economică. Pune accentul pe investițiile pe termen lung, pe infrastructuri, pe resursele umane, lucruri care vor ajuta pe termen lung. Vă mulțumesc, domnule președinte Van de Brande. Sunt de acord cu ceea ce spunea Michael Schneider. Trebuie să menținem obiectivele globale, dar trebuie să fim flexibili pentru a acorda răspunsul bun la momentul potrivit. Uh, revin la ceea ce ați spus doamna Cles în legătură cu schimbarea climatică. Există aici o provocare care trebuie să-i facem față în mod concret. Trebuie să vorbim despre acele mm, bănci mm, de nivel redus și oficii financiare. Este adevărat. Trebuie să avem o transparență mai mare, o transparență totală, dar trebuie să schimbăm toate regulile datorită situației colegului nostru din Grecia. A fost o propunere că trebuie să ținem cont de criterii alternative de măsurare a lucrurilor. În Franța s-a făcut o propunere, o propunere pentru a folosi noi criterii. Și domnul Ivan Nistelrooy Cred că este o idee excelentă că trebuie să conlucrăm în mod practic pentru a putea implementa o soluție la aceste provocări globale. Voi sări acum la doamna Hübner, voi sări peste doamna Hübner, deci îi dau cuvântul domnului președinte Lopez. Voi fi foarte succint Cred că majoritatea întrebărilor erau adresate mai degrabă comisiei, însă sunt de acord cu câteva dintre ideile care au reieșit din întrebări. Avem un Consiliu Global care necesită, o criză globală care necesită răspunsuri globale, dar și locale. Este nevoie de flexibilitate pentru a putea uh, adapta răspunsurile la realitatea de zi cu zi din fiecare regiune. S-ar putea să existe o contradicție aici, dar trebuie să sporim puterea autorităților și regiunilor locale și în același timp să consolidăm răspunsul european. Vă mulțumesc, doamna Oros. Aveți cuvântul acum. Da, vă mulțumesc. Sunt de acord că avem nevoie de o Europa solidă pentru a stabiliza mediul de afaceri din Europa și de asemenea pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm de energie financiară și așa mai departe, aspecte menționate astăzi. După cum spuneam, pentru a răspunde la aceste provocări, autoritățile locale sunt pe prima linie. Pentru că autoritățile locale reprezintă legătura noastră cu cetățenii. Toți cei implicați, autoritățile locale, statele membre, trebuie să clarifice faptul că suntem parteneri, că avem responsabilități comune și avem oportunități egale de a interveni. Vă mulțumesc pentru acest mesaj pozitiv. Înainte de a da cuvântul doamnei Hübner, aș dori să le mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul pentru acest început cu dreptul. Uh, sunt sigură că vor exista foarte multe probleme uh, pe care le vom discuta în următoarele zile și mulțumesc și interpreților pentru că cei care au intervenit au vorbit foarte repede. Doamna Hübner, mulțumesc Jackie uh, pentru că ai moderat această sesiune. Uh, pentru cei care doresc să intervină, nu uitați că mai aveți încă trei zile de discuții unde puteți face observații. Aș dori să vă împărtășesc câteva opinii în legătură cu ceea ce ați spus. Este foarte clar că nu știm astăzi suficient în legătură cu impactul crizei asupra performanței regionale. Trebuie să tragem aceste concluzii care vor fi trase în Parlament și în Comisie pentru a înțelege mai bine în următoarele luni impactul real al crizei asupra uh, economiilor regionale și locale. Unele regiuni sunt afectate mai mult, impactul nu se vede uh, peste tot, însă ceea ce este important este să luăm notă de faptul că criza a lovit economii regionale care erau deja afectate și care au trecut prin șocuri legate de schimbarea climatică, de energie și care aveau și probleme demografice. Vrem de asemenea să evităm șocuri structurale care vor urma dacă nu rezolvăm celelalte provocări structurale. Abilitatea regiunilor de a răspunde la criză o cunoașteți dumneavoastră mai bine decât noi. Nu există o corelație simplă între nivelul de dezvoltare al unei regiuni și capacitatea de a absorbi șocurile legate de criză. Uneori, uh, regiuni avansate și mai conectate suferă mai mult decât regiuni mai sărace și mai izolate. Uh, depinde foarte mult și de politicile naționale și de ceea ce se întâmplă la nivel global și european. Însă, nu este exclus să avem, după această criză, o nouă hartă a regiunilor Uniunii Europene, de care să ținem cont atunci când vom redacta următoarea politică regională. Nu apare nicio îndoială că uh, noua Europa va fi una regională și locală. Ceea ce reiese din aceste dezbateri este și faptul că există o oportunitate astăzi să avem autorități locale și regionale care să revizuiască instrumentele pentru schimbările locale și globale. Însă apare dilema echilibrului corect între pro- protejarea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă. Trebuie să supraviețuim crizei și să ne pregătim pe termen lung. Și aceste probleme pot fi rezolvate cel mai bine printr-o abordare teritorială și locală. De aceea mă întreb dacă guvernele centrale știu suficient că putem uh, targeta finanțare pentru anumite politici și uh, pe felul cum se ajustează această politici. Cred că preferințele locale trebuie folosite, la fel și cunoștințele locale, să uh, Uh, canalizăm cunoașterile publice spre regiuni. Am mulțumit Irlandei astăzi, am vorbit mult și despre subsidiaritate. Însă, noul tratat de la Lisabona extinde acest principiu al subsidiarității la nivel local și regional și astfel ne dă ocazia să consolidăm sistemul de guvernanță europeană și este responsabilitatea noastră comună să profităm de această șansă. Dumneavoastră care veniți de la nivelul cel mai apropiat de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încheide aici sesiunea de deschidere a acestor zile și v-aș ruga să părăsiți sala pentru că Uh, Comisia de Dezvoltare Regională a Parlamentului European își va continua ședința în această sală. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că ne vom revedea în următoarele zile și uh, sper că vom avea ocazie să continuăm să lucrăm în cadrul dezvoltării regionale. Vă mulțumesc!